Bună dimineața! Aș dori să urez bun venit uh, tuturor uh, oaspeților invitați la această dezbatere vastă cu privire la spațiu și securitate. Vom avea două părți în acest schimb de vederi. Prima parte va fi axată pe politica spațială în legătură cu securitatea. Și în acest sens, uh, următorii oaspeți au fost invitați, domnul Thomas Lovrencic, director al uh, Centrului European pentru Sateliți, doamna Alda Silveira Reis, de la Partnership and Military Capabilities Unit, viceamiralul Denis Triuler, Capability General Knowledge, de la Agenția Europeană pentru Apărare, domnul Augusto González, de la Space Policy și Coordination Unit, Comisia Europeană, și domnul Erwin Duhamel, Security Strategy and Partnership, de la Agenția Spațială Europeană. A doua parte a dezbaterii nostru, noastră se va, uh, va fi dedicată cercetării în domeniul securității și în acest sens vor interveni domnul Cristian Breand, director cercetare și dezvoltare de la Agenția Europeană pentru Apărare, domnul Marco Malacan, șeful cercetării, dezvoltare și cercetare de la Comisia Europeană. Având în vedere că nu avem prea mult timp la dispoziție, aș dori să dedicăm două ore și un sfert uh, primei părți a dezbaterii, iar restul cercetării în domeniul securității. Începem prima masă rotundă, vor primi cuvântul oaspeții noștri și apoi deputații care vor putea adresa întrebări. Vom proceda la fel și în legătură cu a doua dezbatere. Pentru a nu irosi timpul, aș dori să dau cuvântul primului vorbitor din uh, această primă rundă de dezbateri. Vă rog. Who uh, Vă rog, cine ia primul cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, e o adevărată onoare să particip la această reuniune de la Subcomisia pentru um, Securitate și Apărare a Parlamentului European. Aș dori să mă refer la Centrul European Satelitar, unul dintre actorii cei mai importanți în domeniul informațiilor spațiale, foarte important pentru politica de securitate și apărare a Uniunii Europene. Am pregătit uh, o serie de diapozitive care vor fi derulate pe ecran pentru a sprijini prezentarea mea. Poate ar fi mai bine să vă explic că noi suntem o instituție care folosim uh, acțiunea comună din 2002 ca uh, temei juridic, care reprezintă misiunea noastră ca bază de lucru. Această acțiune comună subliniază faptul că misiunea acestui centru satelitar este să sprijine procesul de luare a deciziilor al Uniunii Europene în domeniul politicii uh, comune pentru apărare. Uh, formularea e dinainte de tratatul de la Lisabona, deci vorbim mai ales de politica de securitate și apărare comună, uh, prin furnizarea de informații de satelit. Noi ne bucurăm uh, de uh, direct, deci uh, activăm în sub direcția generală a înaltului reprezentant, așa cum spune acțiunea comună a doamnei Ashton, care ne dă uh, directive de funcționare uh, referitoare la activitatea centrului nostru. Datele folosite în acest uh, centru pentru procesul analitic provin din surse comerciale și guvernamentale. Folosim uh, imagini uh, de, prin satelit comerciale pe care le achiziționăm pe piață. Situația pe piață s-a îmbunătățit foarte mult în ultimii ani și de aceea noi avem acces la date sau la imagini submetrice cu rezoluție foarte ridicată un uh, aspect uh, foarte util, având în vedere că printre misiunile noastre suntem uh, obligați să furnizăm astfel de imagini. Dacă vă uitați la graficul de pe ecran, vă dați seama că um, datele noastre uh, sunt tot mai performante, atât în ce privește calitatea cât și cantitatea. Și pe viitorul apropiat prevedem noi lansări uh, și sperăm să folosim cât mai bine uh, această evoluție pozitivă pentru noi. Mai mult, acest centru satelitar are acces și la sateliții europeni guvernamentali. De un an și jumătate a fost semnat un acord între statele Helios, Franța, Italia, Spania, Grecia și Belgia pentru ca Uniunea Europeană să primească acces la imagini Helios, Helios 1 și 2, prin intermediul Centrului Satelitar al Uniunii Europene și pentru a permite Uniunii Europene să aibă acces la un uh, sensor dual Skynet uh, Italy pe care îl folosim în uh, analiza noastră și există negocieri în curs pentru a, primi acces și la Sat Lupe din Germania un alt uh, sensor guvernamental foarte bun și uh, așteptăm cu nerăbdare această evoluție. Mai mult, avem uh, contacte pentru a permite accesul la un alt sensor, Pleiad, foarte performant și el. În această politică a accesului la date ne bazăm foarte mult pe date pe active europene. Însă situația de pe piața comercială Uh, ne, pe, ne, ne obligă să încercăm să obținem uh, date și din surse neeuropene, mai ales uh, de la Statele Unite. E vorba de imagine electrooptică pe stânga, e imaginea din stânga, iar pentru imaginile radar din dreapta ne aflăm într-o situație mai bună de la lansarea Skynet-ului și sperăm ca pe viitor să avem un acces Uh, și mai bun, mai ales uh, de la senzorii europeni. Accesul pe care l-am primit noi Uh, în ce privește uh, datele guvernamentale a fost un progres foarte important, istoric, aș spune, pentru că e vorba de date foarte sensibile, uh, foarte secrete și aceasta dovedește încrederea care ne-a fost conferită în ce privește colectarea și folosirea acestor date pentru a ca noi să putem furniza sprijin pentru misiuni și operații. În ceea ce privește carnetul nostru de clienți, am auzit uh, o estimare s-a spus că centrul nostru a uh, progresat foarte mult uh, datorită um, noilor uh, evoluții din politica de securitate și apărare comună. Avem misiuni civile și militare în această abordare cuprinzătoare pentru a sprijini atât misiunile civile cât și misiunile militare. Și dacă vă uitați la harta operațiunilor noastre, e o hartă vastă vă put, puteți constata că acordăm sprijin atât utilizatorilor civili cât și militari. Și aș putea spune că pe ansamblu anul trecut, din punct de, punctul de vedere al uh, misiunilor, am avut misiuni atât civile cât și militare, ori uh, cartierul general uh, major, uh, centrul de situare european, au fost clienții noștri tradiționali, însă avem uh, și o nouă misiune, acordarea de sprijin misiunii Atalante și încercăm să sprijinim și misiuni civile, misiunea de monitorizare europeană din Georgia sau EULEX din Kosovo. De asemenea, încercăm să uh, ajutăm Uniunea Europeană să acorde sprijin statelor terțe, însă, din păcate, centrul nostru nu are o capacitate foarte mare și de aceea nu putem să ne îndeplinim pe deplin misiunea în acest domeniu. Care ar fi resursele care se află la dispoziția centrului nostru? Ele sunt stabile, nu a avut loc o majorare de buget în ultimii 9 ani, însă aș dori să vă spun că numărul misiunilor noastre s-a triplat sau chiar s-a quadruplat. Și deci putem spune că am făcut uh, pași foarte importanți uh, în domeniul eficienței, însă să nu uităm că bugetul nostru este aprobat uh, prin consens între cele 27 de state membre și de aceea Deocamdată nu am primit uh, fonduri uh, suplimentare și de altfel pe acest uh, grafic puteți observa că în 2002 misiunile noastre erau de 22 ele au crescut la 1116 în prezent, e vorba de misiuni restrânse, deci numărul misiunilor a crescut foarte mult, însă finanțarea a scăzut, mă refer mai ales la finanțarea din capitolul 3. Sperăm să avem o creștere organică pe viitor. Câteva exemple de operațiuni operațiunea EUFOR din Chad, unul dintre principalii noștri clienți. Am uh, sprijinit state precum Franța pentru a sprijini uh, cartierul general din Mont Valerien. De exemplu, aș dori să ne întoarcem. Sper, uh, am produs uh, hărți folosind uh, date sau uh, compilând uh, date din surse guvernamentale și comerciale, am folosit date oficiale, dar și secrete, produse analitice și date ultrasecrete și a fost un exemplu de integrare a capacităților noastre de integrare și acum clientul nostru cel mai mare este EUNAFOR în Somalia de exemplu, analizăm imagini, mai ales uh, în ce privește uh, taberele sau de, de piraterie de la fața locului. Așa cum spuneam, uh, ne ocupăm și de misiunile civile, avem o abordare cuprinzătoare. Mă refeream la misiunea de monitorizare europeană din Georgia, unul dintre clienții noștri principali de astăzi. Printre programele cele mai importante care vor fi dezvoltate pe viitor este programul de monitorizare a mediului și a securității și veți constata că încercăm prin acest program să furnizăm uh, informații am, am furnizat informații pentru cutremurul din Haiti și uh, încercăm să acordăm sprijin în uh, eforturile de atenuare a consecințelor catastrofelor naturale în Chile, Madeira și așa mai departe. Mai avem un program foarte important în domeniul uh, spațiului și al securității și în care ar putea fi implicat uh, centrul nostru un program de monitorizare a obiectivelor pentru obiectiv, uh, obiectele apropiate de pământ. E foarte important acest program pentru că centrul nostru este poate singura agenție specializată în Uniunea Europeană în acest domeniu și sperăm să ne menținem acest Uh, uh, această poziție. Apoi, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, noi uh, vom fi la dispoziția Serviciului European pentru Acțiune Externă. Clienții noștri cei mai importanți vor fi incluși în această acțiune arhitectură viitoare a Uniunii Europene și vom funcționa sub această umbrelă cuprinzătoare și sunt convins că uh, solicitările față de centrul nostru vor crește. Și iată ultimul diapozitiv, prioritățile pentru activitatea viitoare a centrului, o optimizare a uh, ciclului nostru de colectare a informațiilor, apoi actualizarea modele, a modelelor guvernamentare pentru a ajuta uh, acțiunea statelor membre și a Serviciului pentru Acțiune Externă, de asemenea uh, încercăm să răspundem uh, solicitărilor ultimilor, uh, din ultimii ani și de asemenea sperăm să putem folosi uh, monitorizarea globală pentru mediu și securitate pentru a ne asigura că Centrul European Satelitar va fi în slujba politicii de securitate și de apărare a Uniunii Europene. În încheiere, domnule președinte, aș dori să spun că sunt uh, gata să răspund la întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule director. Aș dori să mai adaug să spun că delegația SEDE a vizitat centrul dumneavoastră anul trecut și am rămas uh, de-a dreptul impresionați de profesionalismul dumneavoastră, dar și de bugetul uh, strâns cu care lucrați și, într-adevăr, suntem plăcut surprinși de personalul dumneavoastră foarte competent. M-am întâlnit chiar cu un angajat din Polonia. Mulțumim, domnule director. Aș dori să o rog pe doamna Alda Silveira Rice uh, să ia cuvântul. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și pentru mine este o onoare și o plăcere să fiu astăzi aici, în Comisia Sede. Reprezint reprezintă pe Departamentul pentru Gestionarea Crizelor de Planificare, CMPD, a cărui misiune este planificarea strategică integrată a misiunilor civile și militare ale Uniunii și de asemenea ne ocupăm de parteneriate de dezvoltare de capacități civile și militare pentru gestionarea crizelor, capacități furnizate evident de statele membre. Și în acest cadru al capacităților există Direcția operațională a, înaltei, a înaltului reprezentant uh, a centrului uh, satelitar. Și ne ocupăm de activitățile zilnice a acestei unități. Din punct de vedere al planificării și derulării gestionării misiunilor de criză, avem de-a face cu aspecte legate de securitate inerente tratatului, care însă permit derularea strategiei europene de securitate și punerea în aplicare a sa. Din punct de vedere al spațiului, acesta trebuie să joace un rol care va rămâne marginal în comparație cu alte capacități care ar putea fi considerate a fi mai urgente atunci când se inițiază o misiune, dar uh, totuși acesta rămâne esențial, având în vedere natura unică a mediului spațial. Mediul fizic oferă o capacitate de proiecție, care este una globală și strategică, și în același timp un caracter uh, neintrusiv în comparație cu alte platforme, dar și datorită naturii statutului său juridic, care trebuie să fie uh, dezvoltat și menținut. Când vorbim despre spațiu, vorbim despre risc, fiindcă spațiul implică factori de risc și propunerea mea este să abordăm această, acest subiect din punct de vedere al riscurilor. Am să mă refer la două idei. Dacă nu avem o capacitate spațială dată, ce se întâmplă din punct de vedere al riscurilor? Și care sunt riscurile uh, induse de anumite sisteme spațiale la nivelul activităților noastre de securitate, cum în cazul nostru este gestionarea crizelor. Cum am spus, toate capacitățile spațiale sunt utile, chiar necesare, pentru a planifica și pentru a derula misiunile de gestionare a crizelor. Și uh, trebuie să selectăm între aceste capacități telecomunicarea, navigarea, poziționarea sau stabilirea datelor, ceea ce se numește în engleză timing. De asemenea, date legate de oceanografie, meteorologie și așa mai departe. Și dacă există probleme cu uh, aceste capacități, întreg ansamblul răspunsului sau reacției capacitare riscă să sufere ne, uh, din acest motiv. Avem de-a face cu structuri spațiale comerciale majoritare care sunt completate de anumite sisteme specifice guvernamentale care sunt puse la dispoziția Uniunii Europene pentru a putea fi folosite de centrul nostru. Și un al doilea aspect se referă la faptul că nu uh, controlăm întotdeauna în totalitate aceste infrastructuri. Dacă am avea în vedere un răspuns mai coerent care să includă, să integreze sistemele și rețelele de securitate, n-ar trebui să ne gândim neapărat la o arhitectură spațială complet integrată deși o astfel de arhitectură ar putea răspunde tuturor nevoilor legate de crizele în Europa. Și, uh, după părerea noastră, continuarea dialogului cu factorii din domeniul securității uh, permite să înțelegem cum să le răspundem nevoilor lor și cum să integrăm în mod armonios în sistemele acestora, sistemele spațiale existente. Deci vorbim despre o coexistență a sistemelor comerciale și guvernamentale și trebuie să vedem cum să integrăm în acest cadru celelalte sisteme care trebuie dezvoltate. Dacă îmi permiteți, o să mă refer la observarea Pământului pentru a vă arăta care sunt mizele legate de spațiu și securitate în Europa. Centrul satelitar al Uniunii Europene are o experiență vastă în domeniul politicii de securitate și apărare comune. Pentru a ajuta să înțelegem, să luăm hotărâri și să răspundem în cadrul unor situații de criză. Și centrul nostru are o gamă largă de mijloace, printre care imagistica comercială, însă și accesul la imagini furnizate de sateliți, sateliți guvernamentali, optic și radar. Și, evident, avem la dispoziție analiști foarte calificați. Este un instrument extrem de pertinent și modern pentru un alta reprezentanță care are uh, sarcina de a dirija operațiunile, așa cum am spus. Este importantă și pentru activitatea zilnică a COPS și a Consiliului. Din punct de vedere al monitorizării globale pentru mediu și securitate. Și acesta este un program pertinent din punct de vedere al inițiativelor spațiale, care include un segment de supraveghere a Pământului. Și trebuie să avem în vedere și percepția care există la nivelul securității. Există o legătură între mediu și securitate care merge în ambele sensuri. Avem încălzirea climatică, avem competiția pentru resurse care au legătură cu criza de securitate. Însă, multiplicarea problemelor de, cri- de mediu mobilizează instrumentele de securitate care pot recurge și la mijloace militare. Și cred că pentru noi miza este să construim acest GMS care se va baza pe capacitățile existente în statele membre și la nivel european, cum este centrul satelitar, și să construim acest GMS ca o, un răspuns coerent care, pe baza sinergiilor relevante va furniza răspunsuri la nevoile geosatelitare, având în vedere riscurile existente. Și trebuie să avem în vedere temerile exprimate de anumiți factori activi în domeniul securității cu privire la posibila degradare a misiunilor de către GMS. Deci trebuie ca acest sistem de monitorizare globală să fie uh, ținut sub observare. Și având în vedere aceste temuri, teme, trebuie să ne gândim și la securitatea spațiului. N-am să prelungesc intervenția foarte mult, însă mă voi referi la trei aspecte legate de securitatea spațiului. Securitatea datelor, securitatea infrastructurilor spațiale și o un aspect mai extins, independența legată de accesul în spațiu pentru agențiile europene. Din punct de vedere al securității datelor și ca să mă refer din nou la sistemul de monitorizare globală, GMS, vreau să menționez că Comisia Europeană a dorit să fie sprijinită de Consiliu pentru a aborda această problemă a securității datelor cu uh, salvgardarea unui principiu fundamental referitor la accesul liber la informații. Mă bucur să vă informez că în ianuarie Comisia pentru Securitate a Consiliului a transmis o recomandare referitoare la aspectul global al GMS și care cuprinde recomandări cu privire la administrarea programului. Comisia de Securitate a Consiliului este aceea care, eh, aceeași care s-a implicat în definirea coordonatelor pentru sistemul Galileo. În ceea ce privește securitatea infrastructurii, utilizarea spațiului a devenit un subiect destul de banalizat în ultimii ani, ducând la o independență crescută în ceea ce privește mijloacele spațiale. Însă aceasta uh, este uh, puțin răspândită și ar trebui să ne întrebăm în ce măsură avem cu adevărat o capacitate autonomă de a observa Terra prin intermediul sateliților guvernamentali ar trebui să vedem că există o îndoială cu privire la fiabilitatea datelor anticoliziune. Adică avem o capacitate la nivelul uh, unui satelit, însă nu putem avea încredere maximă în fiabilitatea datelor anticoliziune. Lucru care ne duce la obiectivul sistemului european de cunoaștere a acestor informații concrete. Vorbim despre programul SSA, Space Situational Awareness. Independența este o, un aspect esențial și poate ar trebui să încercăm să fim puțin provocatori și să ne gândim dacă sistemele spațiale n-ar trebui să fie percepute ca infrastructuri esențiale, critice securitatea spațiului este o ipoteză, o precondiție pentru derularea de misiuni de securitate, ca în cazul oricăror uh, altor misiuni de acest gen. Și securitatea spațiului e o problemă, o chestiune globală care trece dincolo de sfera uh, normală a industriilor și agențiilor spațiale. Prin urmare, am putea să vorbim despre tehnologie critică, despre politică industrială și despre frecvențe care în prezent sunt subiecte de discuție în cadrul Galileo. În încheiere, domnule vicepreședinte, avem un cadru pentru a dezvolta politica spațială europeană, însă pentru a putea să devenim cu adevărat o putere spațială importantă, trebuie să dezvoltăm și dimensiunea de spațiu și securitate. Mecanismele instituționale există în cadrul politicii spațiale, adică dialogul structurat între Comisie, Consiliu, Agenția Europeană de Apărare și Agenția Europeană Spațială. Deci există această cooperare prevăzută în cadrul legal. Am, cred că am depășit timpul. În orice caz, domnule vicepreședinte, mă pregătesc să închei. Cum spuneam, deci dincolo de acest dialog structurat, cred că politica spațială europeană trebuie să-și dovedească posibilitatea de a lucra în beneficiul utilizatorilor, utilizatorilor să și mă refer la cei care se ocupă de gestionarea crizelor. Și dacă reunim aceste două mize, cred că ne rămâne o singură opțiune. Cooperare, cooperare și iar cooperare. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare interesantă. Acum uh, îl vom asculta pe amiralul Denis Triuler de la Agenția Europeană de Apărare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este o mare onoare și pentru mine să vorbesc despre acest subiect astăzi în fața dumneavoastră și să vă vorbesc despre posibilitatea pe care o oferă Agenția Europeană de Apărare în dezvoltarea chestiunilor ce țin de spațiu și de securitate și vorbesc aici și în numele directorului acestei agenții. Această agenție are capacități extraordinare de desfășurare de proiecte de apărare spațială. Și uh, cred că știți foarte bine și nici nu o să-mi permit să amintesc în această instituție faptul că Tratatul Uniunii Europene stabilește rolul Agenției Europene de Apărare ca fiind unul de uh, achiziționare a, poli, a uh, elementelor de apărare, de punere în aplicare a politicilor de apărare și de uh, intervenție în tot ce ține de politica spațială și de apărare. Vreau să vorbesc despre trei subiecte. În primul rând, această capacitate este în același timp un mediu și uh, un instrument bazat pe sisteme și vreau să vorbesc despre câteva dintre caracteristicile sistemelor spațiale care trebuie analizate în această prezentare. Apoi vreau să vorbesc despre caracterul puternic durabil al uh, domeniului spațial și de op opțiunile pe care le oferă în uh, consolidarea cooperării civile. În primul rând, trebuie să fim expliciți în legătură cu ceea ce înseamnă o capacitate atunci când vorbim despre capacitățile Agenției Europene de Apărare. Este vorba, în primul rând, de uh, re aplicarea rezultatelor cercetării, iar la noi acest lucru se face în cadrul unui teatru de operațiuni sau a mai multora. Trebuie să se identifice și să se determine natura și intensitatea efectelor căutate. După ce acestea s-au stabilit, trebuie să se consolideze capacitățile care permit producerea acestor efecte. În consecință, o capacitate acoperă un spectru larg care nu se limitează doar la sisteme și la echipamente, ci și la analiza conceptuală, la organizații, la guvernanță, la controlul informației, la uh, formare și antrenament pentru factorul uman. După cum spuneam din introducere, spațiul nu este o capacitate, însă ă, el include domeniile de aplicare ale capacităților și participă la cercetare. De aceea, aici activează ISR, Intelligence Surveillance and Reconnaissance, de asemenea și alte mecanisme de supraveghere a spațiilor sau NEC și în domeniul comunicațiilor rețelele care se bazează foarte mult pe sateliți. Acesta furnizează datele esențiale și transversale legate de meteorologie, de exemplu. Spațiul este și un mediu în același timp și trebuie să se sublinieze caracteristicile acestuia, mai ales din punctul de vedere al apărării. Este în primul rând un domeniu mai ales gol, în care foarte multe zone sunt căutate. Este vorba de stațiile de observare, însă spațiul este și uh, ocupat în mare parte de deșeuri și uh, sunt și foarte mulți actori care încearcă să ocupe loc în spațiu și deci este o concurență foarte mare când vine vorba de instalarea capacităților în spațiu. Și uh, este un avantaj strategic și tactic accesul la spațiu. După cum a spus doamna Rice, accesul la spațiu este liber, uh, excepție făcând armele de distrugere în masă. Este un uh, domeniu al um, marii viteze, mare viteză de deplasare, ceea ce face să fie foarte periculoase deșeurile spațiale. Și, de asemenea, ca avantaj permite schimburile foarte rapide. Pentru radiometrie este uh, un domeniu ideal pentru că oferă presiunea perfectă. Este de asemenea un domeniu neprimitor în care sistemele sunt puse la încercări foarte grele. Acum v-am prezentat uh, perspectiva Agenției de Apărare Europeană pentru Spațiu. Acum vreau să vă ofer uh, mai multe detalii în legătură cu strategia noastră. Se, folos, se încearcă găsirea unui echilibru aici pentru uh, găsirea celor, celor mai bune căi de utilizare a spațiului. Este nevoie mai ales de, de echilibru atunci când trebuie să se dea un răspuns rapid și de aceea timpii de reacție ai uh, instrumentelor spațiale trebuie să fie foarte scurți. Este nevoie de un uh, mediu stabil, care este însă delicat pe anumite frecvențe și afectate fenomenele meteorologice. Până acum, foarte puține amenințări erau localizate în spațiu. Știm însă că acest lucru se schimbă acum din cauza prezenței deșeurilor și din cauza posibilității de agresiuni vo voite. Costurile trebuie tratate cu mare prudență și trebuie să se țină cont de faptul că nu toate sistemele produc efecte echivalente. În ceea ce privește disponibilitatea, aceasta este o Uh, întreprindere pe termen lung și necesită susținerea industriei și tehnologiei. Toți acești uh, parametri au fost luați în calcul ca să se găsească soluțiile care răspund cel mai bine la necesități în ceea ce privește activitatea în spațiu și finanțarea acesteia. Fenomenele spațiale contribuie la obiective civile și militare. S-a spus foarte des că obiectivele spațiale sunt uh, duale prin natura lor, de aceea trebuie să se folosească cât mai mult colaborarea între diferiți actori, inclusiv Agenția Europeană de Apărare din partea Uniunii Europene. Și trebuie să tratăm aspectele demersului acesta de uh, în ceea ce privește capacitățile. Pentru că foarte des până acum se făcea diferența între capacități civile și militare. Și acum acest lucru se schimbă din două motive. În primul rând, din cauze financiare. Nu am să intru în detalii pentru că sunt clare pentru toată lumea, dar și pentru că necesitățile diferiților actori cooperațione, co operaționali au uh, nevoi convergente, mai ales în ceea ce privește domeniul imagisticii, al telecomunicațiilor. În ceea ce privește organizarea acestui demers pentru a da rezultate, trebuie să se ajungă la un program spațial partajat. Și asta pentru că orice program trebuie să aibă o referință care să-i ghideze întreaga realizare, care uh, reprezintă nevoile clientului. Pornind de la acesta, se vor stabili condițiile industriale și bugetare. Acestea sunt condiții uh, absolut necesare. Externalizarea serviciilor este și ea o soluție la care poate duce o analiză capacitară globală. De fapt, peste tot unde operatorii pot să ofere servicii, există și șansa să se găsească soluții satisfăcătoare pentru apărare și securitate. În anumite cazuri, acest lucru nu este posibil, însă uh, ar fi fost foarte simplu dacă s-ar fi făcut de la bun început uh, dezvoltarea duală și civilă și militară, de exemplu în domeniul protecției datelor sau a, al infrastructurilor sensibile. Vreau să vă prezint câteva uh, chestiuni concrete. Sistemele MUSIS și GEMS sunt două programe, unul militar și unul civil, care au fost uh, lansate separat cu condiții operaționale diferite la început. Și este greu să se exploreze posibilitățile de apropiere a posteriorii, pentru că uh, deja punerea în aplicare este aproape terminată. Așadar, este clar că trebuie să uh, ne gândim întotdeauna dinainte la posibilele sinergii civile și militare. În ceea ce privește supravegherea spațiului, ne aflăm la începutul unui proces de desfășurare de capacități desfășurat de Agenția Europeană de Apărare și Agenția Spațială Europeană. Foarte multe lucruri pot fi uh, puse în comun, dar nu toate. De exemplu, detectarea armelor în spațiu ține clar de domeniul militar, însă uh, verificarea uh, a aplicării tratatelor internaționale sau anticiparea coliziunilor țin de ambele domenii. În cele din urmă se desfășoară acum un proiect test privind cumpărarea unei infrastructuri satelitare care va permite stat, Uniunii Europene și statelor membre să aibă uh, servicii în domeniul telecomunicațiilor la cel mai bun preț de pe piață. În încheiere, vreau să vorbesc despre posibilitatea agenției noastre de a oferi câteva potențiale axe foarte interesante de explorat în domeniul spațial. Cred că ați remarcat de la începutul intervenției mele că am făcut întotdeauna legătura între securitate și apărare, pentru că există foarte multe sinergii între cele două, dar am făcut acest lucru și ca să fac diferența între ele. În primul rând, un demers referitor la tot spațiul poate fi înlocuit printr-un demers referitor la folosirea integrată a spațiului, la crearea de rețele uh, introduse într-un sistem. Cea de-a doua axă, după cum am spus, este în pornirea timpurie a uh, constatării necesităților civile, operaționale și militare. Cea de-a treia axă prevede clarificarea mediului. Trebuie să se atribuie clar rolurile fiecărui participant și în cele din urmă trebuie să se facă o apropiere între cultura civilă și cea militară ca să se uh, stabilească această căutare de sinergii. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Admiral. Uh, next speaker. Mulțumesc. Următorul vorbitor este uh, Domnul Gonzales, din partea Comisiei Europene. Uh, first, my, I would like to give some apologies for... Doamna Huber, vă mulțumesc, îmi cer scuze numele domnului Augusto Gonzales, șef la politică spațială și coordonare, care din păcate a trebuit să participe la o reuniune cu domnul Tajani și deci voi încerca să îl uh, reprezint. Înainte de a vă explica ce face Comisia în domeniul uh, spațiului și a securității, aș dori să situez în uh, Uh, context uh, politica spațială, uh, mai ales din perspectiva spațiului și a securității. Politica spațială pregătită de către Comisia Europeană și Agenția Spațială Europeană în 2007 subliniază ce poate face Comisia pentru a îndeplini obiectivele în domeniul securității. Ne referim la toate amenințările naturale sau provocate de om și ne referim aici și la amenințările militare. Această politică face legătura între politica spațială și politica europeană de securitate și apărare. Uh, ne dăm seama că amenințările, reacția la amenințări necesită o contribuție militară și civilă și politica spațială își poate aduce contribuția la acest obiectiv. De asemenea, uh, ne dăm seama și că aplicațiile noastre sunt uh, un amestec de aplicații civile și militare și deci uh, încercăm să coordonăm programele spațiale și de securitate, ținând cont, bineînțeles, de specificitățile fiecărui domeniu și și de restricțiile de finanțare. În 2008, Consiliul, rezoluția Consiliului Spațial Uh, identifică patru axe prioritare pentru o punere în aplicare mai aprofundată a politicii spațiale europene. Parlamentul European, din rezoluția sa din 2008, uh, evidențiază importanța politicii de securitate și spațiale a Uniunii Europene. Iată, acum avem tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare în care spațiul devine o politică europeană de sine stătătătoare și aș dori să mă refer la acest aspect la sfârșitul prezentării mele. Uh, președintele Barroso identifică spațiul ca una dintre cele cinci provocări în liniile directoare pentru noul mandat al Comisiei. Deci, uh, care este situația de astăzi și ce facem uh, din punct de vedere practic? Rezoluția Consiliului din 2008, la care m-am referit deja, uh, invita actorii europeni, Comisia și Consiliul de asemenea, să instituie un dialog structurat pe tema securității și a spațiului, cu un obiectiv foarte clar uh, de a se trece de la vorbe la fapte, respectiv să încercăm să identificăm moduri concrete de a uh, folosi sinergiile între operațiunile civile și operațiunile de apărare, inclusiv operațiunile spațiale și pentru a vedea cum spațiul poate sprijini activitățile de securitate, atât în domeniul civil cât și în domeniul apărării. Acest dialog structurat reunește Comisia Europeană, Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, agenții precum Agenția Europeană pentru Dezvoltare și uh, Agenția Europeană Spațială. Deci avem această bază interinstituțională care este un prim instrument care ne permite să avem o coordonare mai bună a activităților în domeniul spațiului și al securității. Apoi, și antevorbitorii au uh, menționat acest aspect, uh, avem GEMS-ul, este vorba de monitorizarea globală pentru mediu și securitate avem uh, activități de supraveghere a granițelor maritime și avem uh, domenii prioritare la nivel european pentru acțiunea din anii viitori. În primul rând, ne dăm seama că trebuie să identificăm la nivelul Comisiei solicitări pentru utilizator sau mm, să vedem care ar fi nevoile diverselor comunități care ar putea să folosească aplicațiile sistemului GMES și uh, lucrăm pe aceste priorități, supravegherea granițelor maritime, sprijin pentru acțiunea externă a Uniunii Europene. Apoi, uh, pentru ca uh, latura de securitate a GMES-ului, Comisia trebuie să identifice informațiile relevante uh, care pot fi folosite din acest sistem de monitorizare globală pentru mediu și securitate pentru politica de apărare comună. mai ales acțiunile de protecție a mediului, care sunt foarte actuale acum, uh, trebuie să vedem unde putem uh, colecta aceste informații, ne, să încercăm să vedem dacă ele pot fi folosite și pentru acțiunile de securitate și încercăm și să vedem dacă avem nevoie de uh, măsuri suplimentare, dacă avem nevoie de un nou serviciu de securitate sau de capacități în acest domeniu. Uh, pentru a uh, răspunde mai bine nevoilor uh, din domeniul securității identificate în monitorizarea globală pentru mediu și securitate. Avem uh, instrumente de observare pe care le dezvoltăm uh, mână în mână cu statele membre, dar și cu uh, serviciile militare și paramilitare din statele membre și în acest domeniu uh, s-a convenit faptul că Agenția uh, de Apărare Europeană, Agenția Spațială Europeană pot să contribuie la această uh, sinergie între GMES și MUSIS Uh, știți că s-a făcut o solicitare specifică pentru MUSIS în rezoluția adoptată de către Parlamentul European. Apoi, în ce privește necesitățile militare, prin intermediul Agenției Spațiale Europene, au fost luate în considerare și fac obiectul unei dezbateri în prezent. De asemenea, ne dorim o cooperare mai bună, mai aprofundată cu părțile implicate în domeniul apărării și al securității. E o cooperare mai mult decât necesară și încercăm să evităm suprapunerea eforturilor și uh, a serviciilor. În al doilea rând avem Galileo, politica spațială europeană în ce privește uh, Galileo împreună cu GMES-ul subliniază faptul că acest sistem sigur are un caracter civil și se află sub control civil, ar putea fi folosit și în scopuri militare. În domeniul Galileo, în curs, există un proces de reflexie pentru a se vedea cum procesul, cum uh, sistemul Galileo ar putea furniza uh, informații de securitate. În sală se află și doi colegi de la Comisie care se ocupă de serviciul Galileo, care fac parte din direcția noastră generală. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă uh, sugerez să le adresați acestor doi colegi care vă pot da amănunte în legătură cu starea de fapt legată de Galileo. Și apoi o un al treilea domeniu de activitate, cum putem folosi informații uh, în domeniul uh, securității. Există o a doua componentă a securității și a spațiului, respectiv cum putem asigura securitatea activelor spațiale. Iar în acest domeniu, Comisia, împreună cu Agenția Europeană Spațială, a angajat un proces de conștientizare a opiniei publice. Probabil că cineva va vorbi mai târziu de, de, de acțiunile pregătitoare, procesul pe care Agenția Europeană de Apărare l-a lansat anul trecut. În acest sens, rezoluția Consiliului sublinează faptul că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol foarte important în dezvoltarea guvernanței a unui uh, viitor uh, sistem AEA și de asemenea să se ocupe și de problema politicii în domeniul protecției datelor. Și am început, am lansat un proces de dialog pe această temă uh, care include AEA, serviciile Comisiei, Secretariatul Consiliului, Agenția Spațială Europeană, statele membre, care furnizează active uh, de securitate, tocmai pentru a discuta uh, viitorul capacității uh, europene în acest domeniu. În ce privește punerea în aplicare acestei, acestor sisteme Uh, europene de securitate, sigur că reprezintă o provocare pentru arhitectura spațiului și a securității în Europa. E un subiect uh, sensibil, e un sistem uh, cu o dublă utilizare și suntem la curent cu faptul că e nevoie de o cooperare interinstituțională. Am avut un seminar în săptămâna trecută la Madrid, sub egida președinției spaniole, care s-a axat atât pe aspectele de securitate și dimensiunea de uh, securitate a GMES și a SSA și am început uh, o reflexie uh, pe marginea uh, securității pentru, aceste pentru acest program dublu și încercăm să aprofundăm activitățile noastre în domeniul securității și a apărării uh, sub egida președinției belgiene. În încheiere aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu tratatul de la Lisabona, articolul 189 prin care politica spațială e consfințită, uh, se spune că e de răspunderea uh, Uniunii Europene, respectiv faptul că statele membre că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică spațială europeană și că ar trebui să adopte măsurile necesare care ar putea să ia forma unui program spațial european pentru a pune în aplicare această politică. Ce intenționăm noi să facem pentru că acest articol 189 să fie transpus în fapte. Comisia redactează o comunicare uh, privind uh, implicarea Uniunii Europene în spațiu, comunicare care va stabili domenii prioritare și acțiuni prioritare în spațiu pe care Comisia dorește să le lanseze pe viitor. Uh, această comunicare ar trebui să fie adoptată în septembrie 2010. Suntem și la curent în legătură cu faptul că după ce Comisia va decide direcția pe care dorește să o ia în viitor, această comunicare va oglindi în mare măsură acțiunile pe care Comisia intenționează să le adopte în domeniul spațiului și al securității. În viitor, Uh, și apoi această comunicare ar trebui să fie urmată de o propunere legislativă în legătură cu un eventual program spațial european uh, în noile perspective financiare 2014-2020 și această propunere legislativă ar trebui să fie uh, supusă atenției dumneavoastră undeva în aprilie-mai 2011. Aș dori să închei acum, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și în fine mergem direct în spațiu la Agenția Spațială Europeană. Are cuvântul domnul Erwin Duhamel. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, reprezint Agenția Spațială Europeană, care nu este o agenție a Uniunii Europene, ci o agenție multinațională cu 80 de state membre. Două dintre ele nu sunt state ale 18 și două dintre ele nu sunt state ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia. Lucrăm în acest domeniu de peste 30 de ani am fost înființați ca o organizație de cercetare și dezvoltare și nu avem uh, obiective comerciale legate de sistemele pe care le elaborăm. După cum uh, au spus deja reprezentanții Comisiei, avem un acord încheiat cu Uniunea Europeană, un acord cadru, încheiat în 2004, deci lucrăm în cadrul acestui acord și am convenit să creăm Consiliul Spațial, care este o întâlnire a miniștrilor din statele noastre cu miniștrii uh, care se ocupă de spațiu în Uniunea Europeană. Acest Consiliu s-a întâlnit de șase ori deja și în cea de-a patra întâlnire a Consiliului Spațial în 2007 s-a adoptat o politică europeană a spațiului. Unul dintre punctele din acest uh, politici, din această politică este cerința de a îndeplini nevoile de securitate și apărare legate de spațiul Europei. aspecte care trebuie să se regăsească în domeniul securității și apărării în mod obligatoriu. N-am să intru în detaliu cu privire la programele pe care le dezvoltăm. Există programul GMES pe care îl elaborăm împreună cu Comisia și, desigur, probabil cunoașteți chiar mai bine decât mine ce se întâmplă la nivelul programului Galileo. Există și aspecte legate de securitate pentru acest program de navigație însă am elaborat și alte programe civile care s-ar putea dovedi extrem de utile și în scopuri militare. Primul este sistemul de transmitere a datelor, e un sistem de telecomunicații și unul dintre instrumentele esențiale pe care de care avem nevoie în securitate și apărare este comunicarea. În acestui uh, program am elaborat o constelație de sateliți care interrelaționează deci orice satelit de oriunde se poate conecta cu un altul dintr-o altă parte. Sistemele spațiale existente sunt influențate de acest sistem. De exemplu, sistemul de observare a Terrei folosesc acest, folosește acest sistem de transmitere a datelor pentru a primi informații în timp real cu privire la ce se întâmplă la nivelul spațiului. Un satelit normal de observare a Terrei trebuie să fie gestionat de la sol. Stația de la sol trebuie să aștepte până satelitul se deschide, îi transmite o sarcină, apoi satelitul merge peste zona de unde trebuie să ia imagini și aștepte și așteaptă până când se descarcă datele în stația de la sol. Pe când cu acest sistem de transmitere a datelor, uh, unitatea de la sol poate descărca imaginile de îndată ce acestea sunt uh, captate și uh, acestea pot fi folosite instantaneu. Acest sistem nu este creat doar pentru sisteme de satelit, ci și pentru vehicule automate fără pilot și alte instrumente care sunt create în domeniul spațiului. Am auzit deja că ESA a început, ESA, Agenția Europeană de Securitate a început uh, un program cu câțiva ani în urmă în ceea ce privește uh, conștientizarea situației la nivelul spațiului, SSA, Agenția Europeană Spațială are mai mulți sateliți pe care îi gestionează și deocamdată depindem de Statele Unite pentru a fi avertizați cu privire la posibila coleziune dintre sateliții noștri și acele deșeuri care plutesc în jurul spațiului Terei. Deocamdată avem un program inițial mic pe care l-am inițiat în acest sens. Prima fază a fost uh, aprobată de miniștri, aproximativ 15 milioane de euro și în acest program inițial încercăm să abordăm patru aspecte. Să construim un catalog al spațiului în care să inventariem deșeurile care plutesc în jurul Terei pentru a nu mai naviga orbește cu sateliții noștri a, a doua parte se referă la un program științific care urmărește să furnizeze servicii operaționale. Avem uh, vremea spațială care apare atunci când soarele transmite radiații înspre Pământ și care are un impact asupra aparaturii electronice din jurul Terei, lucru care poate duce la întreruperea de curent și alte probleme. Deci vrem să avem un serviciu operațional care să avertizeze pe toți cei care au sisteme sensibile, cum ar fi cele spațiale, dar și alte sisteme, deci să-i anunțăm dacă există probleme care vin de la soare și să se pregătească pentru a uh, face față acestui fenomen. O a treia parte este cea legată de obiectele lângă Terra. Este vorba de încercarea de a detecta roci care se îndreaptă înspre Terra. Știți că acestea pot fi destul de periculoase se cunoaște faptul că uh, ei, acestea au dus la stingerea dinozaurilor și n-am vrea să ne confruntăm cu o catastrofă similară. Deocamdată, aceste studii sunt făcute doar de oameni de știință, deci nu sunt operaționale și se fac uh, în mare în afara Europei. Pe grafic vedeți că din 98 numărul de obiecte detectate uh, îndreptându-se înspre Pământ a crescut exponențial și de aceea trebuie să avem o abordare fundamentată, științifică, înainte de a avea un serviciu operațional și apoi un centru de relaționare și de date la nivelul uh, Agenției Spațiale Europene, nu studiem politica legată de date și guvernanța sistemelor, însă colaborăm îndeaproape cu Uniunea Europeană pentru a vedea cum putem proteja datele pe care le-am colectat, fiindcă vă imaginați că dacă pornim un telescop să vedem ce uh, plutește în spațiu, vom vedea și niște aspecte care poate sunt secrete. Deci trebuie să existe o abordare coerentă în ceea ce privește securitatea în acest program, lucru pe care îl facem împreună cu Comisia Europeană. Deocamdată avem Carta pentru Dezastre, care a fost înființată de uh, Agenția Spațială Franceză și cea europeană acum 10 ani și am promis tuturor celor care uh, se confruntă cu catastrofe majore în țările lor, să le oferim produse spațiale gratuit. Țările și organizații care s-au alăturat acestei carte pot să activeze intervenția și pot primi în faza inițială a crizei aceste informații gratuit. În ultimii ani am primit solicitări de activare a cartei uh, aproape săptămânal și solicitările cresc în număr. De exemplu, de curând s-a produs în Pacific un ciclon în februarie știu că n-a apărut foarte mult în presa din Europa, dar au fost multe implicații pentru turiști europeni din zona respectivă și noi am reușit să le furnizăm datele pentru a clarifica lucrurile. De asemenea, am organizat o serie de întâlniri și conferințe cu comunitățile de utilizatori, de regulă axate pe utilizări civile. Am a avut și grupul de lucru cu Comisia, Uniunea Europeană și Euro- Agenția Europeană de Apărare am solicitat și colaborarea SRIF, care este un forum european de cercetare și inovare, și am discutat și cu alți factori activi în acest domeniu în Europa. Aici sunt câteva dintre criteriile și nevoile care există la nivelul acestor utilizatori am identificat patru subiecte, patru domenii de bază relevante pentru ei. Unele dintre ele au fost menționate astăzi în prezentarea făcută de reprezentantul Consiliului. Întâi de toate, există nevoia de a garanta accesul european la informații. Ați auzit că majoritatea datelor sau chiar toate, sunt furnizate de uh, agenți comerciali neeuropeni. Deci Europa, în esență, depinde de furnizori comerciali non-europeni, ceea ce înseamnă că nu, uh, accesul la aceste date nu este garantat. Și, în al doilea rând, există și un aspect comercial, fiindcă se plătesc foarte mulți bani acestor agenți și de ce să nu meargă acești bani către industria europeană sau către furnizori comerciali europeni. A doua parte se referă la GMES, despre care am vorbit aici programele au fost abordate inițial izolat și, de asemenea, programele spațiale au fost abordate separat și acest lucru nu mai este acceptabil. Lucrurile trebuie abordate global, integrat și când, când vorbim despre sistemele spațiale, acestea trebuie să includă telecomunicații, navigație, deci trebuie să existe această abordare holistică pentru a avea o soluție globală optimă, nu doar o soluție optimă. Sigur, aici există restricții bugetare și, de asemenea, trebuie să uh, integrăm și toate sistemele de telecomunicații de pe Terra care nu mai pot rămâne izolate la nivel militar. Acest lucru se numește abordarea de uh, integrare în rețea a capacităților și acest lucru trebuie să fie făcut și de noi în viitor. De asemenea, se solicită o, un răspuns, o reacție mai uh, promptă. Ce înseamnă asta? Că datele trebuie să fie disponibile într-o fază cât mai incipientă. Am exemple cu privire la ce s-a întâmplat în trecut. S-a uh, dovedit că dacă Europa dorește să fie un actor global, nu își mai poate permite să depindă de alți utilizatori și să aștepte după ei. Dacă depindem de alți utilizatori, uh, nu mai ești o prioritate în sistem, nu mai poți să acționezi uh, repede. De, aceea, de asemenea, vrem să oferim uh, aceste programe forțelor de la sol. Considerăm că deocamdată aceste produse sunt elaborate pentru cei care iau decizii strategice. Deocamdată. Aceasta este abordarea din prezent, dar pe viitor trebuie să încercăm să colaborăm cu aceste servicii terestre, să îmbunătățim tehnologia și acest lucru va fi posibil. Și, desigur, cel de-al patrulea subiect identificat este faptul că multă lume deja înțelege importanța spațiului, care este un activ esențial, și și-au exprimat nevoia de a utiliza acest spațiu cât mai repede posibil. Deci, iată o oportunitate care trebuie exploatată pe viitor. De aceea, Agenția Spațială Europeană a început o analiză în ceea ce privește abordarea globală a securității și apărării. Doresc să creeze o configurație de sistem în sistem în care aspectele de telecomunicare, navigație și lansare trebuie abordate global, sigur se respectă principiul subsidiarității, ceea ce înseamnă că dacă există active naționale, acestea trebuie să fie conectate la sistem pentru a putea mulțumi uh, cât mai mult utilizatorii și a le răspunde nevoilor. Acest sistem a fost uh, identificat și s-a dovedit că se va folosi în rezolvarea crizelor civile, sigur, poate fi folosit și în scopuri militare, care adesea sunt introduse în sistemele de gestionare a crizelor, deci se furnizează servicii și altor comunități de utilizatori, însă utilizările civile sunt clar formulate și pot fi abordate în prezent. Trebuie să știm că Agenția Spațială Europeană, la nivelul Consiliului său, colaborează cu miniștrii de uh, din domeniul dezvoltării și cercetării, există o abordare duală, civilă și militară. Deci putem să ne îndreptăm și către utilizările militare, dar, cum am spus, deocamdată principalii noștri clienți sunt cei din sfera civilă. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați făcut această prezentare și pentru atenție. Mulțumesc domnului Duhamel. Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru niște prezentări extrem de interesante. Nu sunt sigur că am înțeles chiar tot, dar uh, cred că este un motiv destul de întemeiat pentru a pune întrebări interesante și a primi din partea noastră răspunsuri interesante. Începem cu întrebările. Vreau să vă spun că anul trecut, la vizita la centrul satelitar, ne-ați informat că există o strânsă colaborare între noi și Statele Unite și că multe dintre datele folosite provin de la Statele Unite. Și aș vrea să vă întreb, domnule Lovrencic, și pe reprezentanții celor două agenții, cum funcționează această cooperare între agențiile pe care le reprezentați și Statele Unite sau alte state terțe, de exemplu Rusia, China, alte state care sunt active în acest domeniu. Cum funcționează lucrurile și cum sunt ele structurale de la nivel european pe viitor, poate? Propun să avem o rundă de 5 întrebări și după aceea să primim răspunsurile. Vă rog, stimați deputați, să uh, ne spuneți dacă aveți întrebarea pentru un expert anume, pentru mai mult sau poate chiar pentru toți. Michael Galler, PPE. Ja, <clears throat> Aș dori să pun mai multe întrebări diferite, dar am să încep cu o întrebare care în ultimul mandat al Parlamentului a fost foarte mult discutată. Este vorba de o chestiune care preocupa Comisia Sede, dar și Comisia Bugete, pentru că ne-am dat seama că uh, proiectul Galileo a eșuat și deci din motive de finanțare și de aceea a fost inclus în bugetul Uniunii Europene. Și pentru următoarea perioadă, începând cu 2013, s-a prevăzut un plafon. Și, și am auzit că s-ar putea ca acesta să nu fie suficient. Poate că doamna de la comisie ne poate spune câteva cuvinte? Doamna Reis, mă scuzați, dacă uh, Galileo va fi operațional. Uh, als ein Ziel die Unabhängigkeit. În ceea ce privește uh, politica spațială și obiectivele acesteia, Aș vrea să vă întreb în ce măsură este ea independentă sau cel puțin autosuficientă în domeniul cercetării și tehnologiei. A existat o idee de a crea uh, niște lansatoare europene. Aș vrea să știu uh, care este starea de fapt, cât de mare este dependența de uh, lansatoarele rus rusești de rachete. Uh, un alt lucru care mă interesează în uh, legătură cu centrul satelitar este următorul. Oare cerințele ar putea să sporească pentru că din 2008 s-au dublat și uh, din ce în ce, primiți din ce în ce mai multe competențe, din ce în ce mai multe cereri și sarcini. Ați uh, menționat uh, diferitele programe și diferitele discuții care se desfășoară. În Întrebarea mea este dacă veți avea resurse ca să vă îndepliniți aceste misiuni sau dacă faptul că veți avea prea mult de muncă va trebui să renunțați la unele dintre ele. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Galer, doamna Gomez, din partea socialiștilor. Thank you. Mulțumesc! În primul rând, vreau să vă explic că, din păcate, nu am putut fi aici de la început, pentru că prim-ministrul Papandreus a fost prezent în Parlament și era important ca cineva din statele PIGS să vină și să-l asculte. Aș vrea să spun că îmi amintesc foarte bine și sunt foarte mulțumită de rolul pe care l-a, găsit, l-a jucat Parlamentul în rezolvarea problemei bugetului Galileo acum doi ani. Și uh, la vremea respectivă, noi mm, ne-am gândit că Galileo va avea și o utilizare militară, însă nimeni nu și-o asumă, deși unul dintre vorbitori a spus că acest lucru ar fi necesar. Și yes, acesta este din cauza că există diferite sensibilități, nu în Uniunea Europeană, ci în afara ei. Însă vremurile s-au schimbat și aș vrea să vă întreb dacă nu ar fi mai ușor pentru toată lumea, inclusiv din perspectiva financiară, dacă ne-am asuma această utilizare militară a lui Galileo. Cea de-a doua întrebare se referă la uh, faptul că Statele Unite, în timpul administrației Bush, aveau uh, o politică spațială foarte ofensivă, deși nu explicită, dar uh, clară. Uh, asumându-și dominanța în acest domeniu, inclusiv uh, tehnologică. Și uh, existau felurite programe. Președintele Obama a revizuit politica de apărare, mai ales pe cea nucleară, și aș vrea să știu cum anume schimbă acest lucru situația. Dacă poate vreun vorbitor să ne spună dacă această abordare aduce schimbări și v-aș ruga să ne mai uh, vorbiți un pic și despre China și direcția în care o apucă această țară, după cum v-a rugat și președintele nostru. Uh, mai vreau să vă întreb ceva. Data trecută am vorbit despre acest lucru și am avut și un raport în 2008. Este vorba de uh, faptul că tratatul privind spațiul cosmic este depășit sau că cel puțin uh, are nevoie de actualizare. Aș vrea să știu dacă Uniunea Europeană are vreun proiect de revizuire a tratatului privind spațiul cosmic. Și în cele din urmă vreau să vă întreb acum, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Cred că este clar faptul că avem nevoie de o entitate a Uniunii Europene, Europene care să acționeze și să coordoneze activitățile în domeniul securității spațiale, care să se asigure că există articularea între capacitățile civile și cele militare. Am uh, înțeles însă că ESA ține de uh, ministrii de apărare și că alte agenții au alte competențe. Aș vrea să vă întreb dacă odată cu tratatul de la Lisabona s-au schimbat lucrurile și dacă acum există vreo integrare sau vreo entitate care să coordoneze operațiunile și cum uh, care este legătura dintre dumneavoastră și înaltul reprezentant pentru acțiunea externă? Adică Serviciul European de Acțiune Externă ce rol va juca și în ce mod, date fiind implicațiile extraordinare ale acțiunii globale ale Uniunii Europene? Și nu vreau să închei fără să menționez că am fost extrem de impresionată și de emoționată când am uh, constatat că atunci când a avut loc tsunamiul, uh, tehnologia europeană de la centrul satelitar a contribuit, chiar a, nu s-ar fi putut fără această contribuție, să se uh, facă de către autorități uh, uh identificarea imaginilor și uh, dinainte și de după tsunami și participarea astfel la reconstruire. Mulțumesc, doamna Lözing de la GUE. Ja, ich möchte direkt äh, an Herrn Gala und Frau äh, Gomez anschließen. Mulțumesc. Vreau să pornesc de la ce a spus domnul Galer și de la ce a spus doamna Gomez. Äh, vreau să vă spun uh, că am asistat la o prezentare foarte impresionantă a posibilităților pe care ni le va oferi tehnologia pe viitor în uh, ceea ce privește conexiunile pe care le vom putea face. Cred că există aici un aspect comercial deosebit de important. Ca să nu mai pomenesc și de costurile extrem de ridicate. Din câte știu, centrul satelitar este finanțat de către statele membre individuale, iar pentru GMES și Galileo finanțarea este europeană. Aș dori să, preciz, să se precizeze mai mult ce a spus domnul Galer și anume vreau să știu exact la cât se estimează costurile pentru Galileo și pentru GMES și uh, câtă finanțare de la bugetul Uniunii Europene se uh, va aloca acestor proiecte și exact uh, din ce parte a bugetului. Din câte am înțeles eu, uh, doamna Gomez ar dori și ea o clarificare legată de sistemele militare. Eu cred că nu mai e niciun secret în legătură cu utilizarea militară a lui Galileo. Foarte adesea se solicită utilizarea extinsă a Galileo, extinsă către domeniul militar. Aș vrea să vă mai întreb dacă este admisibil să uh, existe o finanțare GMS provenită de la uh, liniile bugetare civile. Mulțumesc. Mai dorește cineva să pună întrebări? Vă rog. Dankeschön. Ich habe uh, drei Fragen an den Direktor. Mulțumesc. Am trei întrebări pentru directorul Centrului European uh, Satelitar. În primul rând, vă convine statutul de agenție? În al doilea rând, pe viitor, cum vă va afecta Galileo munca? Și, în al treilea rând, vreau să vă întreb despre produse și cererea de produse. Am niște cifre din 2005 aici legate de pace și securitate. Uh, și a existat, uh, au existat mari diferențe între cifrele din 2005 și cele din 2008 în ceea ce privește controlul armamentului au scăzut procentele, la fel și în domeniul asistenței umanitare. Dacă vă uitați la cifre, veți vedea o scădere considerabilă. Este o tendință generală, o puteți confirma și cum credeți că va evolua în viitor. Mulțumesc, domnule Ernhauser. Avem uh, cinci experți pentru această sesiune de răspunsuri și vreau să uh, rog pe fiecare să folosească cam 5, maxim 6 minute pentru răspuns. Thank you, Mr. Chairman. Domnul Laurencic, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește accesul la imagistica comercială provenită din surse neeuropene și cooperarea cu Statele Unite, uh, Trebuie să spunem că noi uh, achiziționăm aceste imagini de la uh, uh, din surse comerciale de ceva timp și avem o cooperare foarte bună în acest domeniu, dar trebuie să se țină cont de faptul că aceștia sunt, acești furnizori sunt neeuropeni și de aceea căutăm soluții pe termen mediu și lung pentru a avea acces la date de la furnizori din Uniunea Europeană. Și elementul de finanțare este foarte important aici. Deocamdată bugetul centrului satelitar este limitat. Avem un buget de 12,3 milioane euro, dintre care 1,9 milioane uh, este dedicat cumpărării de imagistică, care se împart la cele 27 state membre și deci uh, bugetul este uh, destul de neimportant comparat cu al, cel al altor proiecte. În, totuși, am dori să folosim recentele schimbări ale acțiunii comune pentru a defini mediul de lucru al centrului. S-a decis să se extindă lista de state terțe cu care Centrul Satelitar European poate să colaboreze, pornind de la uh, vecini europeni până la membrii NATO. Ai, astfel, Statele Unite și Canada intră în ecuație și deci se vor stabili relații cu Statele Unite și cu Canada. Avem un proiect pilot în derulare cu agenția de resort din Statele Unite referitoare la informațiile spațiale și vom vedea ce mai putem face în viitor în legătură cu proiecte relevante pentru noi. În ceea ce privește Uh, statutul de uh, agenție independentă, statutul centrului satelitar. Trebuie să vă spun că structura centrului s-a definit în 2002, chiar 2001, când uh, centrul a devenit activ al Uniunii Europene, iar mediul de atunci era foarte diferit de cel de astăzi. PESA se afla într-o fază incipientă și un observator mi-a spus că centrul satelitar este o victimă a propriului său succes. Cred că, eu cred că nu există nicio victimă aici, dar este adevărat că acum suntem uh, copleșiți de muncă, dat fiindcă am avut o creștere foarte rapidă în uh, toate domeniile. De aceea așteptăm cu nerăbdare ca structura noastră să fie adaptată la această creștere a cerințelor și uh, este vorba aici de o schimbare a alocării misiunilor, pentru că cu ani în urmă primeam misiuni din partea statelor membre și mai puține misiuni de informații și operațiuni. Acum acestea uh, sunt cele mai numeroase, au depășit toate celelalte misiuni, pentru că sunt o uh, primă prioritate în cadrul acțiunii comune. Iar uh, exercitarea cei care exercită controlul de organizare asupra centrului ne trimit aceste sarcini, aceste misiuni, dar pentru că bugetul nu a crescut, nu putem face nimic mai mult în plus față de acestea. Vom vedea dacă vom, uh, vor exista posibilități și de creștere organică și nu numai de creștere a eficienței. În ceea ce privește relația cu Galileo, nu suntem implicați în proiectul Galileo deocamdată, dar așteptăm cu nerăbdare evoluțiile în domeniul spațiului și al securității, care să permită luarea de decizii mai bună și mai informată în domeniul în care activăm și ținem legătura cu colegii de la instituțiile care se ocupă de acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Doamna Rice, dacă doriți să răspundeți. Uh, uh, Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să completez pe scurt niște informații care au fost deja prezentate de domnul director. În ceea ce privește statele terțe, avem un cadru foarte strict definit în cadrul acțiunii comune și singurele state cu care pot fi asociate cu activitatea centrului sunt, pe de o parte, aliații non-EU-NATO și, pe de altă parte, celelalte state care sunt candidate la aderare. Există condiții foarte specifice legate de cum și când acestea pot primi produsele, dar aceste state pot și să ceară uh, intervenția centrului în anumite condiții, mai ales dacă se consideră că este util pentru dialogul în domeniul PESA, se poate decide să se distribuie produse ale centrului. Sau dacă sunt cereri din partea unui stat membru, statul membru respectiv poate să decidă dacă acele produse pot să fie distribuite și statelor terțe. Vreau să amintesc că toate produsele centrului sunt distribuite automat tuturor statelor membre și comisiei. Deci este vorba de, în ceea ce privește asocierea cu state terțe, trebuie deci să se țină cont de cine poate să facă solicitări, cine poate să apeleze la experții centrului. E vorba de state non-UE și alte state care sunt în curs de aderare. În ceea ce privește resursele, după cum a spus și domnul director, ă, cererile s-au dublat și acest lucru uh, produce foarte multe schimbări. Se schimbă lanțul de comandament și presiunile asupra centrului sunt mult mai mari. Din, cererile cresc din ce în ce mai mult și este vorba de misiuni militare și din ce în ce mai mult și civile. De exemplu, în cazul Georgiei, Kos al, al Kosovo, Va exista o misiune în viitor în Uganda. Iată, deci, câteva exemple. La întrebarea doamnei Gomez și uh, la întrebarea legată de politica spațială americană, nu am răspunsuri precise în legătură cu reforma efectuată de Obama. Așteptăm și noi această revizuire care avea, va avea loc în următoarele săptămâni. Pot să vă spun doar că dialogul cu Statele Unite este foarte important și că uh, împreună cu Comisia și cu ceilalți prezenți aici vom fi uh, asociați la dialogul spațial, spațial care se va desfășura în curând la Washington. Și în ceea ce privește legătura cu un altul reprezentant și cu ceilalți actori în cadrul dialogului spațial. După cum știți, avem un dialog structural de lucru care ne ajută foarte mult în domeniul spațial. În altul reprezentant are propriile sale prerogative în acest domeniu și în ceea ce privește acțiunea globală, acum există la Secretariatul General uh, o direcție operațională a centrului și centrul rămâne sub uh, supravegherea politică. Și este în același timp și o agenție a Consiliului, deși ține și de înaltul reprezentant pe plan politic. Cred că trebuie să ținem cont de asemenea de uh, crearea Serviciului European de Acțiune Externă. E adevărat că deocamdată centrul acționează în cadrul uh, deciziilor luate în domeniul PESC și, după cum a spus și doamna Gomez, uh, este, va fi foarte importantă legătura cu Serviciul de Acțiune Externă. Și cred că asta este tot. Mulțumesc foarte mult, doamna Reis. Vă rog și pe dumneavoastră, domnule Amiral, să răspundeți la întrebări. Eh, nu o să răspund la toate întrebările, pentru că nu toate sunt eh, de eh, competența agenției noastre. În ce privește cooperarea cu Statele Unite, Rusia și alte țări partenere, Aș dori să vă reamintesc că domeniul central de activitate al Agenției Europene pentru Apărare se vizează baza europeană industrială de apărare și tehnologică. Și mm, scopul nostru este consolidarea acestei baze industriale și în acest sens trebuie să uh, stabilim noi relații. Ele demarează cu Statele Unite. Deocamdată, însă, din păcate, nu axate exclusiv pe domeniul spațial. În orice caz, nu depășim nivelul de schimb de informații. Uh, ne, în legătură cu Statele Unite ne axăm uh, pe alte domenii, de exemplu schimbul de elicoptere. Însă, în domeniul supravegherii spațiului, SSA, un uh, Uh, subiect foarte delicat uh, din perspectiva chestiunilor de apărare și de securitate, evident că e necesară o relație mai strânsă cu Statele Unite în, uh, pentru a dezvolta această capacitate. A mai fost adresată o întrebare în legătură cu folosirea în scopuri militare ale programului Galileo. Într-adevăr, acest sistem a fost uh, configurat pentru scopuri civile, însă utilizarea Galileea și Galileo și mai ales a serviciului PRS, unul dintre serviciile sale, uh, vizează și domeniul apărării și am început, e adevărat uh, că suntem în stadiul incipient, am uh, am uh, abordat uh, Comitetul Director uh, Galileo pentru a discuta în legătură cu folosirea militară a anumitor servicii furnizate de către Galileo. A mai fost o întrebare în legătură cu coordonarea activităților spațiu și securitate și interesul sau uh, justificarea unei entități. Eu sigur că nu am cum să răspund la o astfel de întrebare care este mai degrabă de ordin politic, însă vă pot uh, da totuși un exemplu care poate arăta că atunci când există voință politică pe un anumit proiect, e bine, acest uh, proiect poate duce la o cooperare foarte strânsă și în intervenția mea am vorbit despre SSA, supravegherea spațiului și avem un, uh, o abordare pur și simplu exemplară, chiar din stadiul zero, nevoile utilizatorilor civili și militari au fost dezvoltate mână în mână cu o cooperare strânsă, cu schimburi de vederi permanente și vom ajunge, sigur, la exprimarea sau reflectarea unor nivei diferite, dar care uh, vor avea și o latură de uh, comunicare foarte puternică. Deci cred că înainte de a discuta chiar structura unui proiect, ar trebui să ne gândim la natura proiectelor în sine, uh, care pot comporta, cum spuneam, și aspecte civile și militare. Iată întrebările la care puteam să vă dau eu un răspuns. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule amiral. Doamna Karen Zuber. Mulțumesc, foarte pe scurt. Uh, au fost puse întrebări care vizau Comisia Europeană. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu relațiile internaționale și spațiu, o întrebare pe care ați uh, pus-o dumneavoastră. Orice activitate spațială europeană nu poate fi văzută ca o activitate izolată. Trebuie să găsim întotdeauna un echilibru adecvat între Eh, domeniile în care Uniunea Europeană ar dori să fie autonomă, în domeniul securității sau eh, în alte domenii, și trebuie să ne asigurăm că avem capacitățile, aplica, aplicațiile uh, și uh, competențele necesare pentru a furniza informații utile în timp real și, pe de altă parte, să vedem dacă e nevoie sau dacă avem obligația de a coopera cu partenerii cheie la nivel internațional, care, bineînțeles, în multe domenii sunt Statele Unite, dar și uh, Asia și uh, um, din Asia, Rusia și alte uh, țări. În domeniul politic există dialoguri mai mult sau mai puțin structurate pe care Comisia le-a lansat pe chestiunile legate de politica spațială cu SUA, cu Rusia, cu Africa de Sud, de exemplu, și cu alte uh, țări care au activități în domeniul spa spațial. Avem dialoguri mai specifice sau canale mai specifice în care încercăm să identificăm domenii de cooperare în aplicațiile spațiale pe care Uniunea Europeană le pune la punct. Uh, colegii din, de la Galileo poate vă pot spune mai multe despre acest lucru, dar, de exemplu, în domeniul SSA, al supravegherii spațiului, trebuie să cooperăm cu Statele Unite. Suntem obligați, având în vedere că Deocamdată, sigur că cifrele, datele statistice variază, însă în proporție de 80% Uniunea Europeană depinde de Statele Unite în legătură cu datele și informațiile uh, în acest domeniu al securității și al spațiului. Deci 80% din aceste uh, date provin uh, din surse americane. Deci sigur că trebuie să ne gândim și să insistăm pe această cooperare internațională. A mai fost uh, pusă o întrebare în legătură cu tratatul privind uh, spațiul, dacă Uniunea Europeană are vreo intenție sau activități uh, de a revizui tratatul, ce putem, vă putem spune? Sigur că nu suntem experți absoluți, însă vă putem informa că Consiliul European are un rol de primă linie pentru a întocmi un cod de bună conduită pentru activități extraspațiale. Ne gândim să identificăm măsurile pentru a evita lansarea de uh, deșeuri în spațiu. Am dorit să avem și măsuri de transparență um, pentru a gestiona Uh, traficul sau circulația în spațiu. Uh, însă nu sunt conștientă de alte activități la nivel european care ar avea ca scop uh, revizuirea acestui tratat, care este o activitate care se desfășoară sub egida ONU. Deci orice revizuire a acestui tratat ar trebui să fie impulsionată de către Organizația Națiunilor Unite. Apoi a mai fost o întrebare în legătură cu finanțarea finanțarea aplicațiilor uh, spațiale la nivel european, GMS și Galileo. Înainte de a intra în detalii, doamna Lusing a pus o întrebare specifică dacă e adecvat sau e uh, corect din punct de vedere juridic să se financeze aplicații militare din uh, liniile bugetare europene. E foarte clar că e vorba totuși de sisteme civile, e vorba de un sistem, uh, sistem de control uh, civil și deci din această perspectivă, fără niciun fel de îndoială, aceste sisteme trebuie să fie finanțate din surse civile. GMS-ul e un sistem care în primul rând are ca scop colectarea, culegerea de informații și de date mai bune, mai fiabile și a unor imagini mai bune pentru ca politicile noastre de mediu la nivel european să fie mai performante și pentru a fi folosite și de către utilizatorii naționali. Însă, în același timp, sistemul sau imaginile care sunt astfel colectate și uh, furnizate pot fi folosite și pentru uh, obiective uh, de securitate. Și, de altfel, subliniem acest lucru în politica spațială europeană. E vorba de sisteme civile sub control civil, însă pot fi folosite și în scopuri militare și componenta uh, de securitate din GMES uh, pe care o uh, încercăm să o dezvoltăm acum e foarte importantă în legătură cu întrebarea legată de bugetul Galileo și costurile globale pentru GMES, care sunt estimările noastre actuale, care este situația actuală, aș dori să îi rog pe colegii, deci pe experții de la Galileo și de la GMES uh, să fie invitați uh, în cadrul comisiei, subcomisiei dumneavoastră. Le voi transmite aceste uh, întrebări experților. Președintele, vă mulțumesc avem într-adevăr în sală invitați uh, din partea Galileo. Dacă doriți să adăugați ceva, vă rog. Pentru că au fost câteva întrebări uh, specifice legate de proiectul Galileo. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua. În legătură cu întrebarea uh, legată de programul GMS european, în 2008 a fost votat un program, uh, un, un buget pentru GMES la Direcția Generală Transport Energie de la Comisie și acum uh, la Direcția Generală Întreprinderi. Uh, efectivele au sporit, au fost uh, crescute de 5 ori. Programul EGNOS, unul dintre cele două programe de tip GMS european, a intrat în faza operațională anul trecut, deci iată Europa are acest sistem operațional de navigare e un program european Uh, și acest lucru face parte din mandatul conferit nou de Uniunea Europeană, în ce privește Galileo, am încheiat contracte pentru segmentul spațial al Galileo, pentru uh, sateliți și lansatoare și sperăm să uh, lansăm un sistem în 2014 cu o desfășurare progresivă a serviciilor Galileo. Mă refer mai ales la serviciul guvernamental Galileo PRS, așa numitul PRS în legătură cu viitorul. E limpede că programele Galileo și EGNOS vor fi finanțate în continuare din fonduri publice, în mare parte. Costurile anuale de exploatare trebuie să fie sigur integrate în perspectivele financiare viitoare ale Uniunii Europene, inclusiv perspectivele 2014-2020. Nu o să uh, vă dau alte informații, aș dori să vă spun doar că Comisia are în curs de pregătire o comunicare pentru a vedea cum pot fi uh, uh, exploatate aceste programe după 2013 și care ar putea fi impactul asupra perspectivelor financiare. Referitor la folosirea în scopuri militare a programului Galileo, aș dori să vă spun că unul dintre primele servicii furnizate de Galileo în 2014, PRS-ul, E un serviciu care, dacă îl comparăm cu celelalte, are capacități de um, bruiere, antibruiere, care sigur că este foarte important pentru mesiunile PESC, civile sau militare ale Uniunii Europene. Comisia are în pregătire și în luna mai va publica o propunere de decizie a Consiliului și a Parlamentului care va analiza principiile generale de acces la aceste servicii, respectiv cum utilizatorii statele membre și utilizatorii la nivel guvernamental sau sub uh, controlul uh, guvernelor vor folosi acceptarea și omologarea apoi accesul la PRS de către țările terțe și organizațiile internaționale, apoi uh, controlul exportului de tehnologie și active PRS. Apoi, în ceea ce privește folosirea Galileo pentru uh, misiuni uh, uh, PESA-PESC, dacă Uniunea Europeană poate să folosească și în aceste scopuri militare un sistem civil, noi nu vedem niciun fel de impediment, însă poate ar fi bine să avem o acțiune comună care să reglementeze aceste misiuni pe SAC și de altfel nu Comisia are inițiativa legislativă a acestor uh, acțiuni comune, ci, și, ci președinția și statele membre. Comisia va propune mai degrabă un cadru general care încearcă să fixeze principiile generale și nu să intre în detaliu, deci să uh, analizeze cazuri particulare uh, a folosirii acestui sistem. Mulțumesc. Domnul Duhamel acum. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu cooperare în domeniul spațial, a fost pusă o întrebare. La începutul Galileo, în urmă cu câțiva ani, uh, am, uh, am, am avut aceste probleme cu Statele Unite care nu înțelegeau de ce e nevoie de Galileo. A fost nevoie de uh, câțiva ani Uh, și ca să ne sprijine și să ne înțeleagă și am înțeles că de altfel vor fi uh, unul dintre principalii beneficiari, clienții noștri Galileo. Trebuie să mai uh, știți și că armata americană are un buget mult mai mare, mai mare decât orice alt actor din acest domeniu și cred că ar fi imprudent să o neglijăm și să nu avem contacte directe cu ea. Deci pentru SSA, de la început, am avut interacțiuni cu uh, armata americană care uh, ne furnizează și argumente pe care le putem prezenta statelor membre pentru a lansa cu adevărat programul. În legătură cu programul SSA european, uh, el ar putea fi folosit ca o scuză pentru guverne pentru ca ele să-și îmbunătățească aceste programe din domeniul supravegherii statelor. Poate că știți că și Canada este un membru asociat al Agenției Spațiale Europene, deci avem contacte foarte strânse și cu Canada. În legătură cu lansatoarele, nu e vorba de o echipă o echipă uh, dedicată exclusiv agenției noastre. Aș dori să vă spun că depindem în mare măsură de americani și de uh, ruși în domeniul lansatoarelor, pentru că Uniunea Europeană nu are capacități de uh, lansare. Știm că Știm că uh, în Statele Unite acest program spațial Uh, va fi uh, adus înapoi din spațiu, însă va trebui să ne bazăm pe Rusia. Deocamdată nu e vorba de o problemă geopolitică, dar trebuie într-adevăr să uh, întărim cooperarea cu partenerii americani. În legătură cu China, poate că știți că China încearcă să, a încercat să distrugă sateliți uh, în urmă cu câțiva ani. Pentru noi am avut, a, uh, a fost o bună ocazie de uh, dezbatere pentru că această operațiune a dus la eliberarea de deșeuri în spațiu. După cum știți, China își dezvoltă la o viteză amețitoare capacitățile spațiale, pregătește foarte mulți ingineri în acest domeniu și a apărut acest concept al unui Pearl Harbor spațial. Ne temem că China ar putea să distrugă activele spațiale americane Însă, din punct de vedere obiectiv, aș dori să vă spun că nu credem că se va întâmpla cel puțin nu în curând, în viitorul apropiat. Uh, credem că uh, Statele Unite sunt omniprezente în spațiu, iar în legătură cu uh, schimbarea care a intervenit după ce Obama a preluat puterea, aș putea să vă spun că domeniul spațiului nu s-a schimbat foarte mult. Doctrina de bază a americanilor, superioritatea lor în domeniul informațiilor secrete, Uh, au rămas predominanți. și poate că NASA uh, are un nou scop, un obiectiv în domeniul uh, spațial. NASA nu mai poate să trimită astronauți pe lună sau pe Marte și încearcă acum să găsească o nouă direcție. Însă pentru noi europeni este o ocazie foarte bună avem uh, anumite proiecte de explorare uh, cu roboți uh, în sistemul nostru solar și astfel îi obligăm pe americani să uh, coopereze cu noi și din punctul nostru de vedere este o evoluție pozitivă. A mai fost o întrebare în legătură cu tratatul de la Lisabona și dacă ar trebui să avem un nou organism european. Uh, Agenția Spațială Europeană este foarte pregătită în acest domeniu și cred că ar trebui să evităm suprapunerea uh, capacităților. Iată ce doream să spun, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Aș dori să mulțumesc tuturor experților în numele subcomisiei noastre. Iată, suntem mult mai familiarizați cu acest subiect și să nu uităm că e vorba de o primă întrunire și nu de o ultimă întâlnire pe această temă în mandatul actual. Aș dori să vă propun să luăm o pauză de două minute, să repermitem permitem uh, invitațiilor care doresc să părăsească sala să o facă. Sigur că sunteți bineveniți, să rămâneți în continuare pentru a doua rundă de dezbateri, care va începe uh, și va fi prezentată de vicepreședintele nostru Mavricoras. Dear colleagues, we start the second part of this meeting. Dragi colegi, începem cea de-a doua parte a întâlnirii noastre. Vă rog să luați loc. Da. Cea de-a doua parte va fi partea în care abordăm chestiuni legate de cercetare în domeniul securității. Îl avem invitat pe domnul Cristian Breu, director la cercetare în uh, cadrul uh, Agenției Europene de Apărare și pe domnul Christoph Couch, adjunctul domnului Marco Malacarne la nivelul unității de cercetare și dezvoltare în securitate. Cei doi vorbitori vor face prezentări în jur de 15 minute fiecare și după aceea trecem la întrebări. Mulțumesc! Yeah, thank you very much for this, uh... Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această ocazie de a ne prezenta activitatea de apărare și, desigur, în relația sa cu cercetarea în domeniul securității, care va fi tema acestei prezentări. Uh, just, uh, like remind... La început vreau să vă amintesc că principalul nostru obiectiv este de a îndeplini necesitățile ă, de capacități pe termen mediu și lung ale apărării europene, ceea ce e foarte important pentru că înseamnă că suntem orientați către coordonarea muncii noastre cu necesitățile de capacități ale statelor membre ale Uniunii Europene. Apoi de a stabili prioritățile, pentru că trebuie să ne concentrăm pe domenii foarte specifice unde este nevoie de cooperare și desigur că uh, Agenția Europeană de Apărare uh, are responsabilitatea de a gestiona proiecte în numele statelor membre, ceea ce înseamnă că ne ocupăm de proiecte de, din laboratoarele de cercetare din diferitele state membre. De asemenea, încercăm să promovăm o dependență mai scăzută de anumite tehnologii cheie și uh, Asta s-a spus și în prima noastră prezentare. Am colaborat cu Comisia în cadrul IDA uh, pentru mai multe proiecte de tehnologii uh, civile, spațiale, esențiale pentru Europa și de aceea trebuie să existe un loc unde aceste tehnologii să poată să fie accesate. Suntem un mare contribuitor la baza europeană tehnologică și industrială pentru IMM-uri. Și în cele din urmă unul dintre principalele noastre obiective este coordonarea cu Comisia și cu Agenția Spațială Europeană pentru uh, tehnologiile spațiale esențiale. Vreau doar să vă prezint câteva cifre, de aceea am și vrut să am aceste diapozitive, ca să vă arăt uh, care sunt investițiile în cercetare și tehnologie în domeniul uh, apărării. Bugetul Uniunii Europene e, pentru acest domeniu este cam de 200 de miliarde și tehnologia primește de aici 2,5 miliarde. Această investiție este stabilă și chiar a, deși a scăzut în ultimii ani. Cam 16% din aceste cifre uh, sunt dedicate cooperării. După cum puteți vedea, e vorba de 400 de milioane aproximativ. Este important să știm ce state investesc în uh, acest domeniu. Da, statele membre sunt foarte diferite uh, și după cum puteți vedea, principalii doi investitori sunt Marea Britanie și Franța, apoi Germania, Spania, Italia, Suedia, cam o treime, toate la oaltă și toate celelalte state membre cam câte 2-3%. Deci sunt discrepanțe foarte mari în ceea ce privește investițiile diferitelor state membre. Ceea ce este important de știut în contextul apărării. Ca să vă faceți o idee despre ce facem noi aici în privința cooperării, ne-am crescut foarte mult munca de colaborare în ultimii ani. Iată cifrele din 2007 până în 2009. Puteți vedea că a avut loc o creștere a ceea ce statele membre acordă Agenției Europene de Apărare și uh, Uh, colaborării cu aceasta, ceea ce este un semn bun, mai ales că am avut dificultăți la buget și unele dintre statele membre au considerat că trebuie să sporească cooperarea. Chiar dacă bugetul lor pentru apărare este în scădere, trebuie să împărtășească mai mult, să-i lase și pe alții să aibă acces la tehnologiile lor. Am să vă dau câteva uh, câteva exemple concrete de domenii în care noi activăm. Sunt câteva investiții majore, mm, măsuri antimine maritime. Este un program desfășurat în sistemele maritime, va fi lansat anul viitor. Apoi uh, CBRN este foarte important, cel de apărare de pericolele chimice, biologice, radiologice și nucleare. Și cel de-al treilea este și el foarte important, este vorba de contra IED, adică contra dispozitive explozive uh, improvizate. Joacă un rol foarte important pe plan militar și trebuie de asemenea dezvoltat. În cea de-a doua parte a prezentării mele vreau să vă vorbesc despre cooperarea cu Comisia, cu Comisia și cu Agenția Spațială Europeană. Sunt niște inițiative pe care le-am lansat anul trecut, le numim inițiative cadru de cooperare. Ideea este de a sincroniza mai mult activitățile ă, dintre Comisie, Agenția Spațială Europeană și Agenția Spa Europeană de Apărare Până acum am acționat de la caz la caz și de, uh, credem că va fi necesară să avem o abordare mai structurată și mai sistematică de acum înainte. Să avem un program uh, sistematic care să țină cont de toate activele statelor membre, de, uh, iar managementul resurselor financiare să fie una dintre responsabilitățile acestei instituții, obiectivul fiind deci sincronizarea și maximizarea sinergiilor în acest cadru. De asemenea, mai credem că decizia consensuală se va lua fără să se aducă prejudici, niciun prejudiciu uh, părților implicate. Și câteva cuvinte despre potențialii candidați. Suntem la a treia întâlnire cu Comisia și cu ESA. Aceasta a avut loc uh, acum câteva zile. Și, după cum v-am spus, avem câteva uh, programe candidate, CBRN, de exemplu. Este vorba de detectare, identificare, decontaminare și uh, măsuri medicale. Apoi uh, lucrăm uh, în privința uh, uh vehiculelor aeriene fără pilot. De asemenea, uh, lucrăm în acest domeniu și explorăm posibilitățile. Și, de asemenea, conștientizarea situației este un lucru foarte important pentru misiunile civile și militare. Și cele trei domenii uh, asupra cărora ne concentrăm sunt senzorii, securitatea cibernetică și managementul informației. Iată, deci, uh, începutul tot pe viitor va exista o tendință foarte puternică de a lucra cât mai mult în relații strânse cu Comisia și cu Agenția Spațială Europeană. Astfel îmi închei cea de-a doua parte a prezentării și, în încheiere, vreau să încerc să anticipez o întrebare a publicului. Aș vrea să știu ce șanse ar putea proveni din tratatul de la Lisabona în domeniul cercetării și apărării, cercetării în domeniul apărării. După cum știți, în articolul 179 îi se stipulează că Uniunea are obiectivul de a-și consolida baza științifică și tehnologică, promovând în același timp toate activitățile de cercetare conform capitolelor, altor capitole din tratat. Toate activitățile Uniunii din domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice vor fi stabilite și implementate conform prevederilor din acest titlu. Deci, în tratat se vorbește despre cercetare în domeniul apărării și nu numai în acest articol. Deci, iată o situație foarte diferită de cea existentă în trecut. Iată, deci, că există o posibilitate și sigur că totul va ține de uh, voința politică și susținerea Parlamentului va fi foarte importantă în acest sens. Sigur că și la Consiliu trebuie discutat acest subiect. Ideea este dacă trebuie să se financeze cercetarea de la bugetul Uniunii și în acest caz, uh, care va fi rolul Agenției Europene de Apărare? Este o întrebare deschisă dar este important să ținem cont de ea și să știm că vom avea nevoie de un răspuns politic la un moment dat la această întrebare. Astfel îmi închei prezentarea și vă stau la dispoziție pentru eventualele întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor. Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru această invitație. Vreau să prezint scuzele domnului Malacarne, care acum este într-o întâlnire cu domnul Tajani. Întâi de toate, aș vrea să explic care este situația actuală în ceea ce privește securitatea în programul cadru 7. E foarte bine să știm cum s-a ajuns la situația actuală și de ce facem ceea ce facem în programul cadru 7. Definiția din acest domeniu a fost dată în 2002-2003, când Parlamentul European era foarte activ implicat în formularea a ceea ce numea un grup de personalități care uh, reuneau factori cheie din instituție și de la nivel guvernamental pentru a defini uh, structura cercetărilor în domeniul securității. La momentul respectiv s-a hotărât că ar trebui să fie o activitate de cercetare axată pe misiuni, deci nu neapărat pe tehnologie. În discuțiile care au avut loc pentru a elabora raportul acestui grup de personalități, s-a pus întrebarea ce trebuie să facă Comisia în domeniul cercetării pentru securitate. Răspunsul la această uh, întrebare n-a fost unul ușor pe baza tratatului de la Nisa și s-a ajuns la un compromis la data respectivă și anume Comisia trebuie să financeze activități de cercetare relevante pentru securitatea internă, în primul rând. Și mai ales având în vedere cooperarea uh, în domeniul justiției și poliției în Europa. De atunci, timp de trei ani, uh, am avut o acțiune de pregătire cu un buget de 15 milioane de euro și ne-am bucurat de sprijinul Parlamentului European și astfel securitatea a ajuns să fie o temă uh, independentă cu un buget de 1,4 milioane de euro în perioada 2007-2013 în cadrul uh, programului cadru 7. Obiectivul acestei teme legate de securitate a fost să sprijine, în primul rând, implementarea politicilor comunitare relevante pentru securitatea civilă, deci politici în domeniul libertății, justiției și securității, dar și în domeniul transportului, protecției civile, mediului și energiei. Obiectivul acestei activități este să um, depășească decalajele care există la nivelul capacităților. Până acum 300 de milioane de euro au fost alocate pentru aproximativ 80 de proiecte și vorbim și de în jur de 800 de unități, de entități care au fost implicate. Deci există o rată mare de participare a IMM-urilor în proiectele noastre. Proiectele variază din punct de vedere al subiectului, de la protecția infrastructurii până la proiecte de gestionare a crizelor și, de asemenea, sunt și programe academice, cum ar fi cele de uh, previzionare a situației pe viitor. Avem o gamă de proiecte în domeniul securității granițelor maritime, de exemplu. Uh, am început un mare proiect demonstrativ în acest domeniu cu un buget de aproximativ 40 de milioane de euro. Acest proiect dorește să contribuie la stabilirea bazei tehnologice pentru uh, crearea unui sistem european integrat de control al frontierelor maritime. Programul este structurat astfel încât să avem mai multe zone de misiune. În primul rând, securitatea cetățenilor și aici ne interesează în principal lupta împotriva crimei organizate, măsuri antiterorism, apoi o altă temă, protecția infrastructurii. În cazul acesteia avem în vedere diferite tipuri de infrastructură din domeniul energiei, din domeniul ICT și așa mai departe și o temă legată de securitatea frontierelor, și aici intră exemplu pe care tocmai vi l-am dat, și de asemenea avem și o temă numită gestionarea crizelor. Și aici avem în vedere și dimensiunea externă. Avem un subiect legat de interoperabilitatea sistemelor, a sistemelor de comunicare și așa mai departe. Și avem și o temă care are legătură cu securitatea societății civile, fiindcă acesta este un aspect foarte esențial când vorbim despre securitate. Și avem o temă legată de structurarea zonei europene de cercetare sau spațiul european de cercetare. Deci asta este starea actuală a lucrurilor. Să vedem cum vor sta lucrurile pe viitor acum. Am să folosesc o serie de documente publicate de curând de comisie și de SRIF, care a fost deja menționat, președintele Barroso, în orientările sale pentru activitatea viitoarei comisii, a stabilit uh, dimensiunile politicii de securitate și ne-a spus că trebuie să folosim capacitățile noastre pentru a fi forță civilă pentru pace și că trebuie să jucăm un rol mai important în gestionarea conflictelor și a eforturilor de menținere a păcii. De Curând, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne a adoptat o strategie pentru securitate, unde s-a stabilit o legătură clară între securitatea internă și cea externă. S-a spus că acest concept al securității interne nu poate să existe fără dimensiunea sa externă, dat fiind că securitatea internă um, depinde, într-o mare măsură, de securitatea externă timp de 2 ani a funcționat un grup numit ESRIF în cadrul, uh, deci un forum european pentru cercetare și inovare și am încercat să vedem care este viitorul cercetării sfera de, sau domeniul de aplicare este 2012-13. Acesta nu a fost un grup al comisiei, ci un grup autoorganizat care a reunit reprezentanții tuturor statelor membre, a industriilor, reprezentanții ai comisiei, ai mediului academic, al ONG-urilor și s-a subliniat importanța analizării dimensiunii externe. Acest grup a stabilit că activitățile de cercetare și inovare trebuie să sprijine activitățile de menținere a păcii și cele umanitare. În decembrie, Comisia a emis o comunicare în care s-au stabilit principalele păreri, să spunem, despre acest raport și acolo se spune că este bine să analizăm, să um, extindem discuția referitoare la aceste domenii ale uh, păstrării păcii, prevenirea conflictelor. Tratatul de la Lisabona, așa cum a spus și uh, domnul Cristian Breon, uh, stipulează că cercetarea poate acoperi toate capitolele din ambele tratate, cel privind funcționarea Uniunii Europene și cel privind Uniunea Europeană. Și tratatul privind Uniunea Europeană stabilește o serie de sarcini referitoare la extindere. Tratatul spune că Uniunea Europeană poate utiliza mijloace militare și civile pentru sarcini umanitare, de salvare, prevenirea conflictelor, menținerea păcii, lupta împotriva terorismului și așa mai departe. Și acum am să vorbesc despre subiectul despre care a discutat colegul de la Agenția Europeană de Apărare. Tratatul de la Lisabona poate permite o activitate de cercetare diferite, dar nu înseamnă că dacă avem un temei juridic pentru ceva, trebuie să facem acel lucru. În prezent, Comisia nu are o poziție oficială. Tot ce putem face este să spunem că avem de-a face cu o chestiune uh, de natură asupra cărui subiect trebuie să se extindă cercetarea. Însă am vrea să auzim care sunt motivele prezentate de factorii de interes, printre care includem și Parlamentul European. Acum, în ceea ce privește domeniul în care deja colaborăm concret cu EDA, și anume tehnologiile cu dublă utilizare și sincronizarea eforturilor noastre în acest domeniu, Domnul Breon v-a stabilit, v-a spus deja ce se face în acest domeniu și care sunt perspectivele pe viitor. Vreau să subliniez două aspecte. Este bine să analizăm sinergiile în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare, însă trebuie să existe două condiții, adică să existe și beneficii duble să nu fie doar uh, o dimensiune unilaterală și să nu ignorăm și dimensiunea socială și când spun asta, mă refer la faptul că impactul acestor tehnologii cu dublă utilizare asupra principiilor etice și așa mai departe nu este la fel de stringent ca în cazul uh, utilizării militare, însă, din punctul nostru de vedere, această etică trebuie să devină din ce în ce mai importantă atunci când avem în vedere cercetarea în domeniul securității civile și aplicarea rezultatelor acestei cercetări. Uh, aceasta a fost prezentarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la faza de întrebări. Doamna Copa. I would like to thank... Uh, mulțumesc. Aș vrea să le mulțumesc ambilor vorbitori pentru prezentări. Într-adevăr, cercetarea în domeniul securității este un subiect foarte interesant. Eu aș vrea să-l întreb pe al doilea vorbitor următoarele lucruri. V-am ascultat uh, cu mare interes uh, vorbele despre sectoarele de cercetare desfășurate la comisie pe, sau la cererea comisiei. Pe mine mă interesează cum stabiliți prioritățile în desfășurarea acestor proiecte, pe ce criterii și vreau să știu și dacă există o colaborare în acest sens cu mm, biroul înaltului reprezentant. Știu că ne aflăm abia la începutul acestei noi structuri, dar mă interesează foarte mult cum funcționează acest sistem. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lozing. Mulțumesc. În uh, comparație cu experiențele mele din tinerețe și cu ce am învățat într-o vreme în care securitatea și apărarea erau întotdeauna legate de amenințări externe și uh, era tot timpul percepția apărării de un atac dintr-un teritoriu extern. Acum securitatea s-a schimbat foarte mult și constatăm acest lucru foarte des la noi, la comisie. Am uh, primit o explicație în uh, legătură cu legătura atât de strânsă a aspectelor de securitate interne și externe și cred că tocmai de aceea legătura și extinderea conceptului de uh, securitate este esențială. Cred că trebuie să avem standarde de democrație și de transparență. S-a menționat și ESRAM, eu am uh, studiat unele dintre recomandări pentru reuniuni și dacă citiți uh, recomandările și dacă vă uitați și la programele de cercetare lansate, veți observa că uh, o parte a activității noastre este dedicată apărării de cetățean și nu numai apărării cetățeanului. Este vorba de o tratare a tendințelor politice radicale, de exemplu. Și uh, prin, se pare că prin acest program de cercetare vom uh, vedea că va apărea un fel de stat al securității, adică o formă exagerată de securitate. Este important să avem uh, și implicarea actorilor celor mai importanți din societatea civilă în aceste foruri. Cred că este uh, până acum societatea, implicarea societății civile mult prea limitată în acest domeniu. Și uh, ca să revin la importanța acestei cercetări și cum se va putea aplica în viitor în domeniile civile, este pentru mine cât se poate de clar că nu se poate altfel. Deci, pe mine mă interesează cum putem să implicăm mai mult societatea civilă în aceste procese, de exemplu State Watch sau Rețeaua Europeană pentru Pace și Drepturile Omului și astfel de alte organizații. Pentru că mi se pare că sunt prea puțin reprezentate deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare din unghiul cetățeanului, a contribuabilului care finanțează aceste programe, mai ales uh, programele de cercetare și dezvoltare. Mi se spune că obiectivul nostru e ca bugetul, uh, că 300 de milioane de euro au fost uh, investite în 80 de proiecte în 2002-2003. Cred că majoritatea sunt utile, însă cred că cercetarea și investițiile în acest domeniu sunt câteodată rentabile, câteodată nu. Și aș dori să salut, să vă salut mai ales pe dumneavoastră. Într-adevăr, avem o problemă, ați recunoscut acest lucru, trebuie să avem uh, proiecte mai eficiente, de exemplu, proiectul privind uh, uh, granițele maritime integrate din perspectiva securității, Însă, dacă nu mă înșel, recent, chiar în subcomisia noastră am vorbit despre proiectul Atalanta în Oceanul Indian sau uh, pe coastele Cornului Africii. Și bugetul a fost sporit, prezența a fost și a crescută și rezultate concrete luna trecută, de exemplu, au avut loc 11 interceptări, au fost distruse sau scufundate 11 nave și mulți pirați au ajuns în uh, închisorile și au fost judecați în uh, tribunalele din Kenya. Aș dori să știu dacă avem rezultate concrete pentru aceste 80 de proiecte și cele 300 de milioane de euro investiți. Iată întrebarea mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva să pună întrebări? Brian, ai cuvântul pentru răspunsuri. pe întrebările diferite care mi-au fost adresate. De exemplu, în domeniul apărării, când vorbim despre autorizarea prealabilă a proiectelor, Agenția pentru Apărare uh, Europeană uh, e la cheremul statelor membre. Ele decid unde doresc să facem investiții și ele aleg uh, proiectele și noi nu avem decât rolul de a le asista, de a asista statele membre, de a le ajuta să facă cât mai mult uh, și sigur că uh, împărtășim costurile acestor investiții. În legătură cu conceptul de securitate și uh, siguranță um, din perspectiva acțiunii interne-externe, sigur că dacă luăm exemplul Afganistanului, acolo avem trupe efective militare, ne dăm seama că operațiunile noastre au ca scop final să aducă cât mai multă securitate la fața locului. Și e un obiectiv foarte concret. Și uh, cartierele generale din uh, misiunea Atalanta are tot uh, un astfel de obiectiv. Pentru a continua ce s-a spus în legătură cu tratatul de la Lisabona și deschiderea pe care ne oferă în domeniul cercetării, ministrii de apărare au fost rugați să prezinte documente în acest domeniu. Au fost compilate aceste documente și vă pot pune la dispoziția subcomisiei dumneavoastră acest document pentru a vă oferi un material spre reflexie și dacă facem o comparație cu ce spunea Cristof în legătură cu grupul de personalități la nivel înalt, când s-a decis lansarea programului de securitate în urmă cu câțiva ani, la sfârșitul uh, programului de cercetare cu numărul 6, constatăm că Uh, personalitățile respective sunt în marea lor majoritate miniștri de apă. Sigur că dezvoltăm strategii pentru cercetare în domeniul apărării, trebuie să identificăm priorități, știm unde trebuie investiți banii, iar întrebarea uh, în legătură cu investițiile în cercetare, în domeniul uh, securității, se pune întrebarea dacă trebuie să lansăm noi acțiuni. Sunt de acord cu Cristof, e o decizie politică. Uh, e uh, o decizie care e la latitudinea Parlamentului și a Consiliului. Rolul nostru este să vă furnizăm idei și um, oportunități să spunem, să identificăm problemele care ar putea fi amenințările care ar putea apărea în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu prima întrebare, cum ne prioritizăm proiectele? între acest grup de personalități și SRID mai avem un alt, uh, un alt organism, uh, un grup de experți, de consiliere, uh, a fost instituit de către Comisie la începutul anului 2007 și scopul era să identifice domeniile în care e nevoie de cercetare așteptăm rezultatele acestui grup uh, de cercetare ca un fil călăuzitor pe baza căruia să ne întocmim uh, programele anuale. Sigur că încercăm să ne ierarhizăm uh, proiectele, avem contacte cu celelalte direcții generale de la comisie și putem folosi, comisia poate folosi rezultatele cercetărilor noastre, dar până la urmă statele membre decid în legătură cu programele noastre anuale și proiectele cărora le acordăm prioritate. Din punct de vedere tehnic, încercăm să ne prioritizăm proiectele astfel încât, în primul rând, să avem proiecte orientate pe partea tehnologică și pe baza acestei tehnologii să avem proiecte care să integreze această tehnologie în sistem și care apoi să integreze sistemul în sisteme sau suprasisteme. A mai fost pusă o întrebare. Cum cooperăm cu un altul reprezentant și cu biroul său? Sigur că, să nu uităm, uh, uh, ocupă această funcție doar de câteva luni, dar putem spune că avem direcții fo- uh, contacte foarte bune cu DigiRelex, care urmează să facă parte din Serviciul European pentru Acțiunea Externă, deci am putea spune că avem contacte pozitive. Pentru a reveni la observațiile doamnei Lösing, ați spus că, da, Conceptul de securitate s-a schimbat foarte mult în ultimul timp și aceasta datorită interconectivității între actori uh, în domeniul securității interne și externe, dar sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Spuneați că misiunea ESRIM era să Spuneați că misiunea Esrim nu e să-i apere în mod direct pe cetățeni. Nu, nu sunt de acord cu dumneavoastră în proporție de 100%. La Esrim avem un grup de lucru sau am avut un grup de lucru a cărui misiune era în principal să analizeze problema securității și a dimensiunii etice, a implicațiilor sociologice și la Estrif mai, a mai avut și un grup de lucru orizontal care încerca să incorporeze aspectele sociale în celelalte grupuri de lucru tehnice de la SRIF. Și dacă ne uităm la aceste mesaje cheie pe care le avem noi la SRIF, toate trei mesajele cheie vizează aspectele sociale ale securității. Rezistența securității, societății, îmi cer scuze, și încrederea. Apoi, când vorbim de implicarea grupurilor pentru drepturi civile în activitatea noastră, ESRIF, Sigur, se poate spune că, întotdeauna se poate spune că ele ar fi putut fi mai mult implicate. Ați vorbit și despre State Watch. Aș putea să vă spun că noi am invitat State Watch, dar nu a dorit să participe la unul dintre grupurile nostru de, noastre de lucru. Însă, așa cum spuneam, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Sigur, în domeniul transparenței și al democrației trebuie să avem cerințe mai stricte și intenționăm să organizăm un seminar pe această temă a dimensiunii etice a cercetării în domeniul securității. Vom analiza această problemă în amănunțime. La comunicarea din luna decembrie anul trecut, legată de activitatea SRIV, unul dintre primele capitole analiza dimensiunea etică a cercetării uh, din uh, domeniul securității. A mai fost o întrebare uh, care, în legătură cu rezultatele concrete ale proiectelor noastre. Ce vă pot spune e că majoritatea proiectelor, aproape toate, sunt în, uh, încă în derulare, deci uh, nu au fost finalizate. Majoritatea contractelor au fost uh, încheiate în 2008 2009, deci majoritatea proiectelor sunt în curs în prezent. Avem un proces de revizuire intermediară în care vom uh, încerca să vedem dacă aceste rezultate s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, dacă au dus la rezultate concrete. Când vom uh, obține aceste rezultate, uh, o să vi le transmit. Apoi un ultim comentariu în legătură cu ce spunea domnul Cristian Breon. Acțiunile pregătitoare în domeniul cercetării Uh, din domeniul siguranței nu este o idee care a venit de la Comisie, ci a Agenției pentru Apărare Europene. Pe această temă vă pot spune că deocamdată nu ne-am finalizat o poziție, dar cred că trebuie să fim foarte prudenți și să discutăm uh, acest aspect la momentul potrivit. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, vorbitorilor, domnului Breant, domnului Coach și sperăm să uh, veniți la o reuniune ulterioară. E sfârșitul ședinței de astăzi. Următoarea va avea loc în 26 aprilie 2010 la ora